Colegii, buongiorno. Cominciamo subito. Doamnelor și domnilor, haideți să începem repede, repejor, această ultimă reuniune din acest sezon. Ieri am avut o zi foarte plină și am lucrat intens. La final a intervenit Don Luigi Ciotti și ne-a ilustrat rolul societății civile când vine vorba despre sprijinirea victimelor. Așadar, care este rolul societății civile în combaterea activităților mafiote și care este rolul societății civile ca și uh, scut în fața uh, mafioților și în fața infractorii, infracțiunilor. E foarte clar că lupta împotriva uh, infracțiunilor, lupta împotriva crimei organizate nu poate fi lăsată doar uh, pe seama forțelor uh, de ordine și forțelor polițienești și societatea civilă trebuie să se implice. Astăzi alături de noi este directorul Poliției Criminale din Berlin. Este vorba despre Uh, domnul Bernd Finger și apoi va vorbi și domnul Oliviero Alotto, președinte al Terra del Foco, o um, organizație care luptă împotriva crimei organizate. Iată așadar uh, doi invitați de marcă. Uh, pe de o parte se va vorbi astăzi despre rolul societății civile, pe cealaltă parte vom vorbi despre cum poate fi carată uh, crima organizată de către forțele polițienești în paralel sau la comun. Uh, dezbaterea va avea loc ca și ieri. Mai întâi va vorbi uh, Uh, domnul Bernd Finger, apoi domnul Oliviero Aloto, câte 15 minute fiecare. Vorbesc apoi, vor interveni apoi, mă scuzați, coordonatorii, apoi ceilalți, iar la final invitații noștri vor avea posibilitatea să reacționeze la uh, întrebările exprimate în sală. Începem direct. Eu uh, urez bun venit domnului Bernd Finger, directorul Poliției Criminale Berlin. Aveți cuvântul, vă rog. Yeah, um, good morning. Um, I'm Bernd Finger. And... Bună dimineața tuturor, eu sunt Bernd Finger. Mă bucur foarte mult să fiu astăzi uh, la Parlamentul European. De 43 de ani sunt uh, polițist, iar uh, eu mă ocup de crima organizată, de bandele criminale, Eu mă ocup de lupta împotriva crimei organizate în capitala Germaniei, Berlin. Departamentul meu este departamentul principal pentru lupta împotriva criminalității organizate din Germania. Uh, cu permisiunea dumneavoastră, voi vorbi germană Mulțumesc! Mulțumesc pentru înțelegere! Acestea fiind spuse, încep prezentarea în germană. Uh, iată, acum că aniversăm 20 de ani de la asasinarea lui Giovanni Falcone, Falcone și Paolo Borsellino, vreau să vă spun că uh, poziția mea uh, este următoarea. Noi suntem de părere că lupta împotriva criminalității eh, reprezintă, de fapt, protecția drepturilor omului, iar statul are sarcina să eh, protejeze și să garanteze drepturile omului și libertățile uh, omului. Prin urmare, statul trebuie să intervină în momentul în care aceste libertăți sunt amenințate, pentru că omul are dreptul să trăiască liber, uh, fără să fie supus presiunilor, să aibă acces la hrană, la educație, la egalitate de șanse și la un mediu intact doresc uh, să continui această primă idee spunând că criminalitatea, în special criminalitatea organizată, în varianta sa evoluată, globalizată, nu face altceva decât să amenințe drepturile omului, pentru că presupune exploatare și uh, șantaj, distrugere de locuri de muncă, uh, ține oamenii în spaimă și uh, temându-se pentru propria lor viață, lasă oamenii să trăiască în sărăcie, în timp ce alții obțin profit de pe urma activităților mafiote. Criminalitatea organizată subminează democrația și nu face altceva decât să submineze egalitatea de șanse, să facă și uh, subminează și sistemul economic și uh, judiciar, subminează și libertatea presei și multe, multe altele. Vreau să vă atrag atenția asupra asasinării de jurnaliști, autori, uh, în plan mondial. Aceste uh, întâmplări nu survin doar în țările sărace, nu survin doar în țările fără tradiție democratică, ci este vorba despre un fenomen adânc înrădăcinat, chiar în nucleul Europei în, și în Germania, unde mafioții vin uh, și uh, inițiază procese împotriva mass media și împotriva celor care de fapt doresc să scoată la iveală adevăratele lor activități. Noi nu trebuie să-i lăsăm pe cei care luptă împotriva criminalității organizate singuri. Fără egalitate de șanse, fără egalitate socială, statul nu va avea nicio legitimitate și nu va exista o cultură a legalității. Statul de drept Uh, își are partenerul în statul social. Sunt lucruri interdependente. Lupta noastră pentru legalitate va fi una de succes doar dacă o legăm de lupta pentru just, uh, uh justiție socială. Și, uh, desigur, dacă luptăm și pentru. Uh, dacă luptăm și împotriva, mă scuzați, împotriva uh, mafiei ecologice. Trebuie să oferim o voce celor care acum uh, nu se pot exprima din cauza uh, criminalității organizate. Ca să citez mișcarea Occupy Wall Street, noi suntem cei 99%. Haideți ca noi să ne unim forța civică și să reușim să ne exprimăm astfel încât să profităm de această șansă a pluralismului democratic. Haideți să acționăm în solidaritate noi cei 99% împotriva tuturor formelor de exploatare a omului, exploatarea omului de către om. Pentru că până la urmă criminalitatea organizată este una sistemică și depinde de acest sistem. Iar noi, împreună, statul și societatea civilă, avem uh, o șansă de a mișca acum acest munte. Doresc acum, doamnelor și domnilor, să țin o prelegere în calitate de polițist. Să vă prezint din perspectiva Berlinului și din punct de vedere foarte practic ce se întâmplă. Noi am auzit foarte multe despre uh, elementele cutremurătoare care, sunt, ă, care apar în criminalitatea organizată. Vreau însă să vin cu niște elemente încurajatoare, să vă arăt că se poate, că dacă ne unim forțele, vom avea succes. După cum am anunțat, vreau să prezint ă, situația din ă, Berlin și să vă spun cum am ajuns să înregistrăm succese. poliția germană a lăsat la o parte uh, tematica mafiei italienești. În anii 80, însă, a, la Berlin s-a instituit un grup de lucru care a început să se ocupe exclusiv de mafia italiană. Avem uh, acum un sistem uh, de alar, alertă timpurie și pentru Berlin inițial și mai apoi pentru întreaga Germanie avem un oficiu special care se ocupă de criminalitatea organizată și bandele de infractori uh, în funcție de activitățile lor mafiote. Cu toții cunoașteți uh, data 15 august 2007, e vorba despre uh, cele șase crime din localul Da Bruno, din Duisburg. Ei bine, imediat după aceea s-a constatat că a fost vorba de niște clanuri italienești care sunt localizate în München, Stuttgart, Dresden, uh, Leipzig și chiar Berlin. Ei bine, am comparat datele din Berlin cu cele pe care le aveam deja și am uh, constatat că Într-adevăr, la Berlin există uh, membri ai Camora, Nadragheta, Cosa Nostra și alte organizații mafiote. Noi am uh, început anchete împotriva acestora. Imediat după aceea am analizat uh, rapoartele poliției criminale federale din Germania, dar nu au existat uh, date care să poată fi legate de acele șase asasinate. Uh, în 16 august, presa germană deja vorbea despre faptul că Nadrangheta avea 30 de puncte focale doar în Berlin. Dar mai târziu s-a constatat că aceasta a fost o informație falsă care a circulat în presă. Uh, Asta din cauza că discursul uh, public a căpătat amploare, pentru că imediat uh, după evenimentele din Duisburg, uh, siguranța berlineză a fost amenințată. Lumea a simțit că siguranța le este amenințată. Prin urmare, sfera politică a fost profund amenințată de ceea ce s-a întâmplat. O zi mai târziu am constatat, după niște evaluări internaționale, că uh, pentru Berlin, totuși, nu existau uh, niște indicații speciale. Totuși, pe 20 uh, august, eu am decis să țin o conferință de presă, fiindcă în marile publicații germane am putut să... Am, am citit, am ajuns să citesc că dacă mergeți la o pizzerie, plătiți de fapt mafia italiană. Ei bine, am uh, decis că e necesar să intervin, pentru că erau tot felul de specule în uh, presă, cum că orice produs italienesc achiziționat pe piața germană reprezintă, de fapt, o contribuție către mafia italiană. Ei bine, eu am uh, Uh, ieșit în fața presei și am spus că, de fapt, intervin pentru a proteja comunitatea italiană în fața acestor atacuri, că doresc transparență și că nu mai vreau să existe exagerări, dar nici nu vreau să existe o uh, Uh, prezentare prea laxă a activităților mafiote din uh, Germania. Într-adevăr, în Germania există proceduri și anchete în ceea ce privește Drangheta, Coza Nostra și Camora. Și, într-adevăr, poliția germană e cea care e direct vizată când uh, e vorba de o evaluare. Pentru că până la urmă e necesar uh, ca orice intervenție uh, ce e asumată să fie asumată împreună cu poliția, pentru că doar așa putem să luptăm împotriva criminalității organizate. Am uh, inventat la câteva zile de la asasinatele de la Duisburg un uh, sistem de intervenție pentru mm, astfel de fapte am uh, dorit să contracarăm uh, pericolele, um, am uh, dorit angajament civil și am dorit și să avem cooperare de plină. O zi mai târziu, fără o intervenție din partea noastră, la Berlin a luat naștere inițiativa Mafia Nu Mulțumesc, Uh, asta s-a întâmplat la inițiativa unui număr de șase uh, italieni din domeniul gastronomic berlinez uh, și la inițiativa doamnei Laura Garavini. Au uh, fost uh, distribuite sticăre care anunțau că pizzeriile nu plătesc tribut mafioților, că gastronomii sunt direct afectați de ceea ce s-a întâmplat uh, în urma celor șase asasinate, au, au existat o distanțare clară față de activitățile mafiote. M-am bucurat foarte tare că s-a întâmplat asta, pentru că până la urmă acesta a fost partenerul căruia încercam eu să-i întind mâna. Mai târziu, pe 29 a 8 -a, am avut uh, o reuniune de securitate cu reprezentanții ai departamentului meu pe de o parte și de cealaltă parte uh, cu uh, alți actori. După cum uh, vedeți, uh, am participat așadar noi, cei de la departamentul nostru și uh, reprezentanța inițiativei doamnei Garavini. Vedeți, asta se întâmpla uh, la două săptămâni de la asasinatele de la Duisburg. Deci, la două săptămâni deja noi aveam un parteneriat semnat uh, cu comunitatea italiană din Berlin și imediat am uh, creat un concept ofensiv public pentru a arăta o față uh, împotriva mafiei. Am uh, instalat un telefon de urgență, am numit parteneri de discuție din departamentul meu pentru membrii inițiativei italienești și am transmis public mesajele necesare. Am dorit să sensibilizăm opinia publică am creat și, un, și o broșură uh, pentru oamenii care vor să știe cum să reacționeze în momentul în care sunt șantajați, în momentul în care li se uh, cere tribut pentru uh, uh, protecție mafiotă. Și, desigur, am creat și uh, mese rotunde pentru a purta dezbateri toți cei care doreau să iau un prim contact cu inițiativa noastră trebuiau să uh, ia legătura direct cu doamna Garavini, după care erau trimiși la mine. Așadar, puteau să discute direct și cu poliția sau puteau să caute un partener prin uh, persoana uh, doamnei Laura Garavini și a asociațiilor ei. Pentru că există oameni care uh, au o relație dificilă cu autoritățile lor, ceea ce e de înțeles uneori. Așa că e bine să existe un intermediar, cum ar fi această inițiativă uh, a doamnei Laura Garavini. La șase luni uh, după aceste inițiative au apărut primele plângeri. Berlin are 3,5 milioane de locuitori împreună cu cei care nu sunt înregistrați, se ajunge cam la 4-5 milioane de oameni care circulă în Berlin zilnic. Ei bine, tributul plătit uh, uh, maf- mafiei uh, și tributul constatat a fost uh, unul uh, identificat până la urmă, 53 uh, de astfel de infracțiuni au fost constatate. Uh, am uh, arestat uh, mai multe persoane și până la urmă s-a dat și o sentință. Pentru un suspect, 2 uh, ani și 5 luni, pentru celălalt 5 ani și 3 luni, aveau legătură cu comora, uh, declanșaseră incendii, solicitaseră bani pentru protecție și așa mai departe. E foarte clar că asta am reușit să realizăm mulțumită și inițiativei Mafia, nu mulțumesc. Ecoul internațional a fost unul pozitiv și de atunci uh, cooperarea noastră a luat amploare și am avut un succes real. Pentru prima dată uh, am reușit, uh, mulțumit acestei cooperări, să prindem făptași mafioți în afara Italiei. Și pentru că mă presează timpul, vreau să vă spun că în cei 5 ani de cooperare am reușit să organizăm 50 de evenimente la Berlin, împreună cu Roberto Saviano, Tano Grasso, Petrareschi, Jürgen Roth, Claudio La Camera, Francesco Forgione și alții. Giovanni Impastato, Michele Curto, Rosario Croceta și alții. Iată, doamna seniora Loto va vorbi în numele Flair, deci vom discuta în termeni practici. Pentru prima dată, iată un succes împotriva mafiei în afara Italiei. Germania pentru prima dată a reușit să uh, Uh, se conecteze la inițiativele italienești și să uh, semneze cu uh, un adevărat partener un acord de parteneriat. am cooperat cu Libera și cu Flair astfel încât să ajungem la o concluzie clară în ceea ce privește cum poate societatea civilă să uh, lupte împotriva Uh, mafioților și cum putem să avem o societate lipsită de activități mafiote. Am uh, implicat și cu Institutul uh, de, Italian de, pentru Cultură, Institutul Cultural uh, Italian, mă scuzați, uh, Camera de Comerț și Industrie, uh, asociații economice și așa mai departe, astfel încât am ajuns să avem un, uh, uh o, o sferă de cooperare a tot cuprinzătoare. Ajung la finele intervenției mele pentru a vă comunica faptul că acum știm exact ce se uh, întâmplă la Nadrangheta, în clanul mafiot Nadrangheta. Uh, ascultându-le telefoanele, am constatat că aceștia acum uh, preferă să ocolească de-a la Berlinul pentru că e un teren prea fierbinte în ceea ce privește uh, Uh, lupta împotriva mafioților. Așa că, dacă e să spunem mafia, cu semnul întrebării, răspunsul este clar, nu mulțumesc. Mulțumesc și eu. Approfondire mm, con le domande che verranno poste dai, dai colleghi. Io adesso do la parola ad Oliviero. Uh, mulțumesc. Uh, colegii să vă poată pune întrebări în curând, dar între timp domnul Oliviero Aloto, președintele Terra del Foco, ne va face prezentarea sa uh, vis-a-vis de prevenție și contribuția societății civile din această perspectivă a prevenției. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt președintele Terra del Foco, o asociație care colaborează cu Libera și cu câțiva ani în urmă uh, noi am uh, creat și Flair, o Asociația Europeană pentru Legalitate și Libertate în Europa. După cum ați auzit, uh, aceasta s-a născut uh, datorită uh, experiențelor trăite de cetățenii italieni. Am vrut să reunim toate asociațiile care se ocupă de operațiunile antimafia și mă refer aici la operațiuni sociale antimafia. Vorbitorul uh, anterior a vorbit despre, deja despre acest lucru, spunând că este esențial să uh, stabilim experiențe la toate nivelurile în lupta împotriva mafiei. Trebuie să ne bazăm pe munca statului și a asociațiilor de aplicare a legii. Totodată este esențial să acționăm la nivel cultural, fiindcă mafia nu poate fi înfrântă doar prin arestări, deși ele sunt esențiale, ci trebuie pur și simplu să îi tragem preșul de sub picioare. Și aceasta este o provocare majoră. Așa s-a înființat Libera cu ceva ani în urmă. În prezent ea are 1600 de asociații în Italia um, ca membre, iar Flair a reunit peste 40 de asociații din 30 de state europene. Mă refer la Europa geografică, desigur, unde intră și Orientul Mijlociu și zona Caucazului, pe lângă Europa. De ce ne-am ocupat la Flair? Ei bine, mai întâi a fost vorba de provocarea culturală majoră. Mafia este considerată în Europa ca un fenomen italian pur regional. dar întrebarea este dacă ea este limitată la sudul Italiei. Ei bine, anchetele din ultimii ani au arătat, după cum știți, că fenomenul criminalității organizate și al mafiei devine tot mai transnațional. Sunt tot mai multe studii și dovezi care arată că uh, infracționalitatea traversează granițele tot mai mult. Și pentru că vorbim despre nivel transnațional și pentru că acțiunile uh, sociale au loc tot la nivel transnațional, este esențial să lucrăm și la nivel cultural și să ajungem la cetățenii de bază a Europei și la organizațiile societății civile pentru a vedea cum putem lupta împotriva uh, criminalității organizate și a mafiei, pornind de la nivelul de bază. Prin criminalitate organizată, noi nu ne gândeam neapărat doar la mafia. S-a vorbit despre mafia Nine Danke din Berlin. Uh, este un exemplu foarte bun, dar în toată Europa sunt mul o mulțime de alte uh, exemple de acest gen. În estul Europei e o rețea întreagă de asociații care se ocupă de traficul de persoane și alte chestiuni asemănătoare. Prin urmare, problema drepturilor omului uh, este una din problemele esențiale cu care noi ne confruntăm. Când uh, apar abuzuri ale drepturilor omului, acolo de cele mai multe ori este implicată și mafia. Uh, în Italia, timp de ani buni, s-a lucrat la nivel social, uh, prin intermediul legambiente, de exemplu. Dar, de mai multe ori, am uh, auzit și de implicarea mafiei în traficul de deșeuri, de exemplu. Italia este un fel de front, de, este un fel de linia întâi a frontului uh, criminalității. Am încercat totodată să ajungem la unele familii ale victimelor din întreaga Europa și am făcut eforturi să um, integrăm tot mai multe asemenea activități în um, munca noastră și uh, o rețea a membrilor familiilor din uh, Rusia ni s-a alăturat uh, și vis-a-vis -vis de acel incident cu jurnalistul uh, ucis acolo, scopul nostru fiind acela de a ajuta familiile victimelor, familiile care uh, jelesc plân, uh, pierderea unui uh, membru al lor, pentru că ele sunt adesea uitate. În Europa se întâmplă de multe ori ca victimele să fie lăsate deoparte pentru că, sau familiile victimelor, pentru că societatea civilă nu știe cum să le stea alături. Lucrăm și la um, pregătirea acelei directive europene. Pe vrem, încă din vremea când domnul Fratini era președintele Comisiei Europene, am spus că este necesară o legislație comunitară privind confiscarea și sequestrarea și reutilizarea socială a bunurilor sequestrate. Uh, în uh, Italia există o lege care spune că bunurile confiscate pot fi reutilizate pentru scopuri sociale. Deci bunurile sunt confiscate de uh, stat în timpul anchetelor. E vorba de legea, o lege specifică în acest sens și apoi ele pot fi reutilizate în scopuri sociale. Ce înseamnă acest lucru? Uh, pentru noi este ceva foarte important și am vrea să exportăm această experiență la nivel european. Mai întâi are o valoare simbolică. Una dintre cele mai mari puteri ale mafiei este în anumite regiuni faptul că posedă o economie. Și nu doar o economie în sine, o economie pentru organizația um, criminală, ci o economie care deține o putere. Adică, în anumite regiuni din sudul Italiei, Mafia este singurul angajator și știm foarte bine că atunci când dai uh, de lucru unei persoane, îi dai practic dreptul la viață. Și în anumite regiuni există cooperative, cooperative cu persoane foarte tinere, care au returnat colectivității un bun care, înainte de acest proces, era un bun uh, exclusiv mafiot. Adică, Familia mafiotă din acea regiune avea drept de viață și de moarte asupra persoanelor care uh, lucrau. Uh, legea Reuniune la Tore a redat uh, dreptul asupra acestor bunuri, care au și o putere economică uh, la momentul de față. Aceste produse care se găsesc acum în toată Italia sunt vândute și peste tot în lume, mai mult sau mai puțin. Uh, Adică, iată o poveste de succes uh, care ne arată că putem construi întreprinderi cu econo- uh, pe o economie curată în locuri care în trecut au uh, avut o economie mafiotă. Și acest lucru are și o valoare economică, pentru că faptul că îți găsești produsele peste tot în supermarketuri uh, arată că putem avea întreprinderi curate. Este o provocare pe care ne-am asumat-o. Am început să lucrăm uh, cu Comisia la această directivă pe care o cunoașteți mai bine decât mine, directiva privind confiscarea. Din păcate, aceasta nu prevede o reutilizare socială. În ultima perioadă, în ultimele luni, uh, am, avut, am văzut o deschidere din partea Comisiei, iar Flair și Libera a organizat o vizită a comisarului Armstrong în anumite zone din uh, Italia pentru a vedea uh, sistemul care este foarte puternic. Și vorbesc de sistem pentru că uh, acesta implică o cooperare reală între societate civilă, forțele de ordine și magistratură. acesta este sistemul pe care trebuie să-l exportăm în Europa. Nu doar reutilizarea socială, ci Vrem să încercăm să reunim entități care în mod normal nu au forța necesară pentru a lucra fiecare singură. Iată experiența pe care vrem să o arătăm la eh, nivel, să o exportăm la nivel european, pentru că așa ar fi un efort european. Una din provocările cu care ne confruntăm eh, noi ca asociație este aceea de a construi nu doar o Europa legilor, ci și a drepturilor concrete și pentru a înfrânge criminalitatea organizată, trebuie și avem nevoie să vorbim despre drepturile omului. Voi încheia uh, imediat spunând că ne rămâne o provocare finală. Uh, nu există instrument economic, financiar pentru a ajuta rețeaua noastră. Pentru că sarcina este una laborioasă. Comisia începe alături de noi să reflecte la problema criminalității organizate. Să luăm un exemplu. Acum doi ani, Comisia Europeană a creat o platformă uh, numită Asset for Recovery Office, biroul pentru recuperarea activelor. Toate birourile uh, europene s-ar reuni de 3-4 ori pe an, evocând problema acestei recuperări a activelor. În acest context s-au inserat și experiențele uh, societății civile, în care face parte și Libera și Flair. Uh, În această sarcină de identificare a bunurilor confiscate s-a făcut uz de experiența italiană. S-au făcut și uh, eforturi de conștientizare, dar avem și aspectul financiar. Deocamdată, genul acesta de experiență nu au niciun ajutor. Lupta împotriva criminalității organizate la nivel social nu are niciun ajutor. Există finanțări pentru uh, forțele de ordine, în primul rând, dar, în Europa, ar fi interesant să începem să finanțăm și rețelele sociale care se ocupă de lupta împotriva criminalității. Astfel, le-am reda uh, demnitatea și un rol mai eficient. Am încheiat astfel și aștept cu nerăbdare întrebările dumneavoastră. Mulțumesc, domnule Alotto. Să trecem acum la intervențiile din sală. Și o să-i dau cuvântul timp de două minute, rugând uh, pe toată lumea să uh, adreseze întrebările cât mai repede ca să putem răspunde la cât mai multe dintre ele. Deci mai întâi domnul Iacolino, raportor. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Am ascultat cu interes uh, ambele prezentări și în special uh, pe cea domnului Finger, care este polițist de peste 40 de ani deci are o experiență bogată în ceea ce privește lupta împotriva criminalității organizate și chiar experiența unor cazuri tragice. Trebuie așadar uh, să acționăm în mod uh, ferm împotriva criminalității organizate și doar după incidentul de la Duisburg uh, lucrurile chiar s-au pus în mișcare. Întrebarea mea este dacă ne-ați putea spune dacă sensibilitatea uh, Germaniei în urma incidentului de la Duisburg se regăsește și în celelalte uh, state europene în cadrul cooperării polițienești. Există un acord foarte puternic, intențiile sunt clare și vă mulțumesc pentru că această sensibilitate manifestată de domnul Finger este deosebită. Am vorbit foarte mult ieri despre confiscări și despre sequestrări și vom încerca să ne asigurăm că legislația existentă în Italia și parțial în Spania devine normă europeană, um, beneficiind de o abordare integrată, astfel încât să existe omogeneitate în toate statele membre. Președinta, mulțumesc uh, domnule Iacolino, domnul Newton Dan, două minute din partea ALDE. Mulțumesc frumos! Domnule Finger, vă mulțumesc foarte mult. Presupun că ați călătorit de la Berlin ca să veniți aici. Ați venit de departe, așa că vă mulțumim frumos. Deși mi-e teamă că e o înțelegere. Aici nu este o... Nu vorbim despre o um, anchetă directă împotriva mesie, uh, mafiei. Nu ne interesează Italia în mod deosebit mai mult decât uh, oricare dintre celelalte state membre. Uh, Uh, eu v-aș întreba dacă ne puteți spune câte ceva și despre uh, ruși, uh, este europeni, chinezi, africani, celelalte forme de criminalitate organizată care ne interesează și care acționează în uh, Berlin, pentru că pe noi ne interesează rolul Uniunii și încercăm să vedem um, imaginea totală. Mafia italiană este problema, în primul rând, a Parlamentului Itali- italian, dar dumneavoastră trebuie să aveți lucruri extraordinare să ne spuneți despre droguri, țigări, țigări și toate celelalte activități oribile pe care le desfășoară celelalte, uh, mafile de celelalte naționalități. Poate puteți elabora puțin pe această idee. Uh, îi mulțumesc și domnului Alotto pentru prezentarea sa. Uh, nu am auzit de Terra del Foco, am încercat să caut pe iPad. Aveți un website? Pentru că eu nu am găsit nimic pe iPad-ul meu. Uh, am găsit ceva la Torino, dar uh, acolo nu se vorbește nimic despre activități antimafia. Poate nu aveți sediul în uh, uh, Torino. Am găsit un website Terra del Foco și din uh, regiunea pe care o reprezint eu, din centrul uh, Angliei, de, dar bănuiesc că nici aceia nu sunteți. De aceea așa să știu cum pot afla mai multe, mai multe despre dumneavoastră. Președinta, doamna Mathieu, PPE, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule Finger, îmi pare foarte rău, am întârziat și nu am putut să l ascult în totalitate prezentarea care a fost cel mai probabil foarte, foarte interesantă. Dar o să vă pun totuși... Da, motiv pentru care nu pot să vă pun prea multe întrebări. Domnule Aloto, Poate o să-mi puteți răspunde dumneavoastră la două întrebări pe care le am. Aș vrea să știu dacă a existat o incidență în urma crizei financiare foarte grave cu care ne confruntăm, desigur, în toată Europa, dar și în Italia. Dacă a avut așadar această criză un efect asupra activității mafiei. Mi-ați spus că Um, um, mafia oferă multe locuri de muncă cetățenilor și că așa și fidelizează. Acum uh, Italia se confruntă ca toată Europa cu un șomaj important și de aceea mă întreb dacă acest lucru a avut vreun impact asupra mafiei. A doua întrebare poate nu este corectă din punct de vedere politic, dar pe mine mă interesează și întrebarea este dacă Vaticanul joacă vreun rol în mafia. Știu că această întrebare nu este corectă din punct de vedere politic, după cum spuneam, dar sper totuși să-mi răspundeți cât se poate de sincer. Mulțumesc! Veronica, adesso per... Mulțumesc, Veronic. Domnul Sandegard, din partea GUE, două minute. Mulțumesc foarte mult uh, oaspeților noștri pentru aceste două um, prezentări foarte interesante. Aș dori să adresez o întrebare domnului Finger. Criminalitatea vine din exterior. Aceasta este o abordare simplistă a lucrurilor. N-aș spune același lucru în Danemarca. Amenințarea cea mai gravă la adresa democrației vine din partea bandelor criminale interne care se folosesc de rețele externe, internaționale, dar uh, și noi uh, vă putem vorbi despre ce înseamnă criminalitatea națională în ograda noastră. Nu trebuie să arătăm cu degetul către ceilalți întotdeauna. Dumneavoastră ne vorbiți despre crima organizată din Germania. Um, faimoșii biker și Hells Angels, uh, Bandidos. care au rădăcini adânci în uh, traficul cu droguri și care reprezintă o amenințare foarte gravă la adresa siguranței cetățenilor și care se luptă între ei. Ce ați făcut în Germania? Ați interzis, uh, i-ați interzis pe Hells Angels și în alte țări? Nu cred. Aș dori să înțeleg contextul. Uh, de ce ați ales această politică și care au fost rezultatele? Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Borsellino. Doamna Borsellino, mă scuzați, are două minute. Mulțumesc, uh, domnului Finger pentru ce a spus încă din capul locului când ne-a reamintit că se împlinesc 20 de ani de la masacrul de la Palermo. Mă bucur foarte mult că s-au adresat întrebări și s-a dat discuții un caracter mai european, fiindcă și eu am unele îndoieli vorbim despre, mai ales despre mafia italiană, uh, de pildă cea care operează în Germania, dar mai sunt și alte mafii din China și așa mai departe, Rusia. Eu aș dori să vă vorbesc acum despre criminalitatea locală și să vă spun că s-ar putea să existe o legătură cu uh, nedrangheta. Vreau să vă întreb în Germania cum stau lucrurile criminalitatea provine din exterior sau este din interior uh, uh, locală, dezvoltată în interior și care își transmite ramificații în exterior. Vreau să um, adresez o întrebare domnului Aloto, căruia doresc să-i spun că am auzit foarte multe despre Terra del Fuoco. I-am urmărit cu atenție acțiunile. Când a venit la Parlament uh, în 1998 Oliviero Alotto, înainte ca eu să fiu membră a Parlamentului European, mi-amintesc foarte bine faptul că acest subiect era foarte discutat în Italia și că această platformă era una extrem de importantă. Sunt sigură că ați făcut numeroase lucruri, ați înregistrat mult progres, dar mai e cale lungă de bătut. Ați spus mai devreme că mafia din sudul Italiei creează locuri de muncă. Dar ce fac ei de fapt? Ei distrug locuri de muncă și mai apoi uh, dau uh, oamenilor uh, slujbe, fiindcă le-au luat de, de altundeva, fiindcă ei le-au distrus. Voiam să nu pară că sunt niște suflete caritabile, mafioții. Mulțumesc. Ich bin sehr dankbar. Mulțumesc, doamna președinte, spune domnul Weidenmölzer. Eu cred că discutăm despre niște lucruri cu o profundă dimensiune europeană. Am ascultat uh, exemple din Italia sau în legătură cu Italia, dar eu cred că ar trebui să tragem niște concluzii generale. Mulțumesc domnului Finger pentru faptul că a spus că există o legătură cu societatea civilă și adesea uh, sunt recrutați oameni săraci de către mafioți. Așa că e foarte important să discutăm în termenii cei mai serioși acest aspect. Pentru că, iată, există uh, mari probleme uh, din cauza lipsei investițiilor în structuri sociale. Se plătește mai apoi un preț mult mai ridicat. Și apoi, discutând despre evoluția structurilor societății civile, eu cred că ar trebui să ne gândim exact ce înseamnă o cultură a legalității în Europa. Ce înseamnă promovarea statului de drept, a supremației legilor. Eu cred că sunt lucruri care trebuie al căror rol trebuie amintit din nou și din nou. E foarte important să mizăm pe prevenție, pentru că există oameni care, uh, dacă au încredere în uh, structurile statului, în statul de drept, atunci nu sunt atât de predispuși uh, la a ceda tentației. Și apoi, domnului Finger, îi adresez o întrebare. Aveți doar modelul Berlinului sau cunoașteți și alte exemple din alte mari orașe germane? Și la fel cum a vorbit și domnul Newton Don, vă întreb și eu dacă ați reușit și în alte, să luați legătura și cu alte comunități. Nu există doar mafia italiană. Și e oarecum nedrept să vorbim uh, mereu doar de Italia, pentru că, la urma urmei, fenomenul e unul european. Am și o altă întrebare către domnul Aloto. Credeți că este posibil ca ă, la nivel european să implementăm ă, noi programe care să vă sprijine pe dumneavoastră în activitățile dumneavoastră? Mulțumesc. Mulțumesc. Două minute, domnul Ole Schmidt. Thank you, uh, Madam Chair. Uh, I, I totally agree with... Mulțumesc foarte mult. Uh, sunt întru totul de acord cu ce a spus uh, colegul Sondegard, că fiecare are criminalitatea la el acasă, dar fenomenul acum devine transfrontalier. Uh, noi uh, am noi acum am creat aceste punți și lucrurile s-au schimbat. Noi am construit podul Chiar dacă mulți eh, au spus că podul dintre Danemarca și Suedia va crea probleme și vor intra în, eh, în țară mulți eh, infractori, cobrele negre și așa mai departe. Dar trebuie să vă spun că... Dar vreau să vă adresez o întrebare cu privire la, la motocicliști, la biker. La început, cel puțin la mine în țară, erau niște tipi duri pe care îi recunoșteai imediat, care ieșeau în uh, evidență și trăiau pe, uh, la periferia societății, dar nu mai, lucrurile nu mai stau așa, sau uh, au devenit mai isteți. Și cum luptați împotriva lor în Germania, fiindcă știu că există și în Germania. Cum vă ocupați de această problemă? Fiindcă acum uh, dau impresia că sunt membri uh, normale ai societății, ceea ce este foarte primejdios și e greu să îi apărăm pe toți, uh, fiindcă, iată, acești motocicliști, bikerii încearcă să-i, între ghilimele, să-i protejeze pe vânzători pe, și pe alții de alte bande criminale. Mulțumesc, Ole Schmidt. Înainte de a da din nou cuvântul oaspeților noștri, aș dori să adresez și eu o întrebare. Domnului Bent Finger, colegii au uh, adresat întrebări cu privire la context. Cu alte cuvinte, despre modul în care se integrează acest aspect în contextul european sau internațional. Vreau să vă întreb dacă în activitatea dumneavoastră și din experiența dobândită de dumneavoastră, dat fiind că există în Italia legislație împotriva crimei organizate, un cadru legislativ foarte mm, vast, ce probleme întâmpinați pe plan legislativ, în momentul în care încercați să dezmembrați rețele criminale cu foarte multe ramificații, apoi în ceea ce privește Duisburg, în ceea ce privește Duisburg, uh, ar putea să joace un rol uh, folositor uh, aceste asociații de combatere a mafiei, dacă ar exista o rețea bine pusă la punct a acestora. Iar în al doilea rând, aș dori să adresez o întrebare domnului Oliviero Alotto. Um, în, în ceea ce privește Tierra del Foco și Flair, ați încercat uh, să desfășurați activități civile ale societății civile și altundeva în Uniunea Europeană. Există posibilitatea de a clădi punți cu alte asociații care poate se străduiesc să facă ceva altundeva în lume. Vă rog frumos, vă dau 5 minute fiecăruia, domnul Finger. Eu vreau repede, repejor să vă spun că astăzi când am vorbit despre prevenție, am vorbit despre prevenție în cooperare cu societatea civilă. Nu discutam despre criminalitatea organizată, prevenită separat în plan global, dar voi încerca să răspund la întrebarea dumneavoastră. Într-adevăr, există și alte tipare uh, ale prevenției. Dar suntem uh, la început cu acestea. Uh, cea mai avansată formă de cooperare preventivă este cea din uh, Berlin. Iar grupul multidisciplinar uh, anticriminal uh, din Europa, în urmă cu doi ani, ne-a uh, numit grupul de best practice. Noi acum încercăm să transmitem și altor state acest tipar de bună practică, pentru că, iată, putem să transmitem un semnal pozitiv. Poliția și societatea civilă pot să acționeze împreună și să obțină ceva. Prevenția e un, uh, presupune acțiuni care pot fi diferențiate. Odată există acțiunile judiciare și apoi există uh, cooperarea în scopuri preventive Uh, aici discutând în termeni ampli, generali. Uh, putem începe din uh, frace de pruncie, din, să intervenim în școli, la nivelul educației, la locul de muncă și în multe, multe alte domenii specifice și sociale care ne, prin intermediul cărora putem să contracarăm, după cum am spus, criminalitatea organizată. Pot să vă spun cum diferențiem noi criminalitatea organizată în Germania. Avem un ranking pe naționalități și în total, în Germania, există 60 de naționalități și de etnii uh, implicate în criminalitatea organizată. Comunitatea italiană, nu doar în Germania, ci și în alte locuri, se află pe locul 3. Pe primul loc se află, așa uh, cum se întâmplă și în Danemarca, germanii. Germanii sunt uh, cei mai prezenți în acest domeniu. Și și ei acționează mult în plan uh, internațional. În Berlin, în Germania, în termen general, se spune că 80% din delictele comise au de fapt o dimensiune internațională în domeniul, desigur, al criminalității organizate. Când spun dimensiune internațională și când spun 80%, asta nu înseamnă doar Europa, ci înseamnă în plan global, către Canada, Australia, pe toate continentele acestei lumi. Și atunci e clar că e cuprinsă și China și uh, întreg uh, spațiul asiatic. M-ați întrebat ce se întâmplă cu combaterea formelor specifice de criminalitate. În urmă cu câteva zile am uh, discutat cu autoritățile de la uh, Berlin pentru a interzice Hells Angels. Pentru că noi suntem împotriva infractorilor uh, rockeri, suntem împotriva acestor bande care sunt foarte violente și sunt grupuri care sunt foarte interconectate internațional. Vedem foarte bine că sunt prezenți uh, acești oameni în, uh, în uh, traficul de cu narcotice, în prostituție, în traficul de ființe umane și așa mai departe. Deci e vorba de traficul de persoane în scopuri de exploatare sexuală. Și aici trebuie să elaborăm un concept complet. Urmărire penală, precum și prevenire. Am uh, dat mai multe interviuri în ceea ce privește diferențierea uh, scenei uh, bikerilor, pentru că noi, poliția și statul și el, statul, trebuie să acționăm diferit, pentru că nu este vorba despre incriminarea bikerilor în termen general. Și eu mă dau cu motocicleta, dar ideea este că Uh, există totuși acei oameni care trebuie să fie filtrați din uh, sfera amatorilor motocicliști. Pentru că e vorba de infractori, e vorba de oameni care exploatează, exploatează pe alții. Deci nu e vorba de scena bikerilor în general, e vorba de o filtrare și aici trebuie să acționăm cu măsură și cu judecată. Pentru că nu mai am timp, vreau să fac ultima afirmație. Modelul pe care eu l-am prezentat și pe care l-am propus, care inițial a fost un model italian, a fost uh, exportat uh, către Duisburg și a fost extins uh, către comunitatea arabă, către uh, sfera de interes uh, turcă. Uh, acum vizăm și uh, etnia Sinti și Romă, pentru că și acolo se discută în termeni internaționali se discută despre combaterea formelor de criminalitate uh, în ceea ce privește faptele uh, celor de etnie sinti și romă din România sau din Polonia și așa mai departe. Dar, încă o dată, e vorba de un tratament aplicat individual, nu general. Și pe bună dreptate, spune uh, doamna Alfano, uh, legislația din Italia este mult avansată comparativ cu cea din uh, Germania în acest domeniu. Și tocmai de aceea noi vrem să importăm către Europa sau să exportăm din Italia acele lucruri bune și de bun simț, lucruri utile, astfel încât în Europa să avem o legislație armonizată și uh, împreună cu societatea civilă să reușim să filtrăm uh, lucrurile astfel încât să combatem acele organizații care au uh, un efect negativ asupra societății în mod special. Mulțumim și acum Olivero Aloto, 5 minute. Domande punctuali, provo a răspunde. Vabbè, la prima domandă dell'onorevole Newton. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să răspund în primul rând domnului Newton Dunn, în, care m-a întrebat uh, ce este Terra del Foco. Vă dau eu uh, adresa de internet, bineînțeles că avem pagină de internet, la Torino ne ocupăm uh, de multe lucruri, cum ar fi refugiații de etnie romă, refu- refugiați în general și ne ocupăm și de criminalitate internațională pornind de la problema migranților de etnie romă, prin că, din păcate, în nordul Italiei eh, și de nu numai acolo, se creează rețele de crimă organizată eh, prin intermediul eh, acestor persoane, fiindcă adesea este vorba de oameni vulnerabili care au nevoie de bani, care au fost victimizați în țările lor de baștină și acum sunt victime ale traficului de ființe umane, de pildă. Sunt uh, oameni care vin din Africa de Nord, care dau sume foarte mari de bani pentru a putea ieși din țările lor și după aceea, când ajung în, în, în, la destinație, trebuie să plătească sume imense de bani acestor rețele de crimă organizată, fiindcă așa funcționează ele. Aceasta este experiența noastră. Există crimă organizată în Italia, Bineînțeles, noi încercăm să conștientizăm opinia publică la nivel cultural prin școli, dar avem și activități concrete pe teren uh, care au legătură cu, cu migrația. Și avem multe proiecte, cum ar fi uh, dreptul la locuință pentru migranți, pentru a permite migranților care pătrund în Italia să nu cadă în ghearele crimei organizate. Avem foarte multe rap- uh, rapoarte și activități în asociere în acest sens. Acum, a doua, altă întrebare. Criza a înrăutățit lucrurile. Vă vorbesc acum din experiența noastră și vă dau câteva exemple concrete. Bineînțeles, criza a, a sporit activitățile uh, mafiei prin uh, cămătărie, de pildă. Așa, asta s-a întâmplat uh, în Italia și în mediul de afaceri. Dacă ne uităm care sunt, cu de mult au crescut ratele dobânzilor și costul creditelor, atunci este lesne de înțeles că criminalitatea organizată profită de pe urma acestui lucru, fiindcă ei nu se confruntă cu probleme financiare. Ei au bani, au bani lichizi și le oferă oamenilor o modalitate rapidă de a căpăta un împrumut. Asta, bineînțeles, că este greu, uh, din ce în ce mai greu să obții credit de la bancă. Bineînțeles, am, s-ar putea face ceva la nivelul sistemului bancar. Ieri am uh, participat la o conferință în Italia, unde s-a vorbit despre cămătărie, despre împrumut uh, la Uh, cu rate ale dobânzii foarte mari, care, a reprezentat un, care reprezintă o mare problemă. Aceasta este una dintre afacerile necinstite care, care se derulează la ora actuală și adesea ești prins în acest circuit, dacă, dacă uh, iei un împrumut. Mafia nu suferă de pe urma crizei. Și uh, Asta în contextul în care toate domeniile au fost afectate, domeniul uh, locuințelor, uh, sectorul imobiliar și așa mai departe. Dar uh, traficul cu droguri nu a fost afectat de criza economică și reprezintă în continuare o sursă de venit și spălarea banilor continuă, uh, dar și cămătăria, așa cum v-am spus, pe perioada de criză Traficul de droguri continuă, iar uh, rețelele de crimă organizată nu fac decât să exploateze această situație de criză. Mulțumesc foarte, foarte mult, doamnei Borsellino, pentru că mi-a permis să ofer mai multe lămuriri uh, în ceea ce privește aceste zone gri. Acum, uh, Vaticanul și Biserica. În Italia au existat cazuri foarte clare unde am găsit o legătură între mafia și biserica. Și biserica are o dimensiune socială foarte puternică. Ieri, de pildă, a vorbit cineva de la Libera, unde activează foarte mulți preoți care încearcă să lupte împotriva mafii. Foarte mulți uh, încep să se manifeste, iar în Italia aceste cazuri au fost mediatizate. Nu putem să vorbim neapărat despre mafia în mm, biserică, dar există legături între Vatican și crima organizată. Fără îndoială că există aceste legături, dar, dar cum spuneam, să nu uităm faptul că biserica își aduce o contribuție foarte importantă la nivelul societății. Silvia Costa vorbea despre micile parohii care au uh, o activitate foarte importantă în combaterea crimei organizate, în activitatea lor de zi cu zi. Ce face Comisia? E bine, Comisia, prin comisar Malmström, finanțează un program împotriva uh, crimei organizate, programul ISEC. Există și alte programe care implică societatea civilă, iar Stefano Manservisi este director general. Noi dorim uh, ca crima organizată să fie înțeleasă în dimensiunea sa socială și combătută tot în acest fel. Ne ocupăm de, uh, alături de comisie de bunurile dobândite prin acțiuni criminale. Iar ISEC este o, o pârghie foarte bună care dă o aură demnă a activităților de combatere a criminalității organizate. Ar fi greșit să spunem că ne trebuie un program nou. Trebuie, la ora actuală, să ne asigurăm că folosim resursele pe care le avem cum trebuie, fiindcă există resurse și bani disponibili care ar putea fi folosiți pentru dimensiunea socială. Domnă președinte Alfano, ați adresat și dumneavoastră o întrebare. Haideți să nu uităm Serbia, Kosovo și România. În, Serb- în Serbia avem o asociație care încearcă combaterea traficului cu ființe umane. Criminalitatea organizată în Kosovo și Muntenegru avem două organizații, una pentru tineri care încearcă să combată spălarea banilor și uh, reciclarea bunurilor provenite din uh, activități criminale și studiază legătura între aceste bunuri provenite din activități criminale și, și corupție. Dar acestea sunt mai câteva, mai există și altele asemenea. Poate comisia dumneavoastră ar putea să se deplaseze în Europa să vadă cum stau lucrurile. Sunteți bineveniți în Italia, oricând uh, bineînțeles, mai ales în, iar în ceea ce privește folosirea profiturilor din, din acțiuni criminale. Există și alte asociații, cum am spus, în alte țări, care luptă împotriva crimei organizate. Mulțumesc foarte mult uh, domnului Finger și domnului Aloto. Nu am, în, nu am încheiat uh, lucrurile aici. Uh, luni avem o delegație în Serbia o deplasare în Serbia. Vă rugăm să ne dați contactele acestor asociații pentru a le putea vizita. Dați-ne și adresa internet a Terra del Foco și aceste contacte care ne vor fi foarte utile. Coordonatorii vor analiza posibilitatea de a organiza deplasări pentru a ne ocupa de aceste proprietăți, pentru a analiza situația acestor proprietăți confiscate Vă mulțumesc, uh, mulțumesc oaspeților noștri pentru prezentări și pentru informațiile noi și clare pe care ni le au oferit. Noi proseguiam adesso cu ultimul cluster. Mulțumesc. Acum trecem mai departe la următorul, următoarea parte și ultima parte a ședinței noastre de astăzi. Luni, cum am spus, vom fi în misiune, în delegații la, în Serbia, iar ultimele două prezentări de astăzi se referă la un subiect foarte sensibil, Este vorba, în primul rând, despre cooperarea în uh, aplicarea sancțiunilor și executarea sentințelor. Domnul Castilejo este alături de noi. Domnia sa este șeful administrației penitenciarelor uh, din Spania. Și pe domnul uh, Jonas Grimheden, manager de program pentru Departamentul de Justiție și Libertate la FRA. Dau imediat cuvântul domnului Angel Iuste Castilejo pentru a ne prezenta experiența sa la nivelul instituțiilor penitenciare și în ceea ce privește aplicarea sancțiunilor și pedepselor. Vă mulțumesc! Muchas gracias, Presidenta. En primer lugar, quiero agradecer la oportunidad que me dispensa. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru invitația în Parlamentul European la reuniunea specială a comisiei dumneavoastră. Eu voi vorbi, după cum v-ați dat seama, în spaniolă. Terorismul și criminalitatea organizată reprezintă uh, o mare problemă, după cum a spus doamna Costa. E vorba despre grupuri care au uh, acțiuni, care întreprind acțiuni concrete în scopul teroriste. Chit că e vorba de terorism uh, uh, de natură politică sau mafiot. Până la urmă e vorba de activități uh, în scopuri economice. Ideea este ca în, că în Spania, din 1999 încoace, am văzut foarte clar că activitatea de spălare de bani și de finanțare a criminalității organizate a crescut. Acum, dacă mă uit în urmă și văd cum am uh, tratat noi acest subiect prin legislația spaniolă, Trebuie să recunosc că atunci când uh, discutăm despre uh, executarea sentințelor, noi ne axăm foarte mult pe reabilitare și încercăm să aplicăm un uh, tratament corect. E foarte important ca sentința să fie Uh, executată până la capăt. Dar noi credem că în același timp uh, investiția în aceștia uh, în timp ce își execută pedeapsa este foarte utilă. Problema este că serviciile penitenciare adesea se simt frustrate pentru că nu sunt în măsură să genereze schimbări clare administrația penitenciară a unui stat democratic trebuie să se gândească în mod cert la obiectivul final al reintegrării infractorilor în societate după ce aceștia s-au, și-au săvârșit pedeapsa. Ei trebuie reintegrați în deplină respectare a legii, ă, gândindu-ne totodată și la oferirea de protecție socială pentru aceștia. Când discutăm despre abordarea statului, e foarte clar că trebuie să garantăm uh, drepturile cetățenilor și să ne gândim uh, ce metode disuasive putem să implementăm. Ideea este că în trecut, la, în Spania, nu au existat uh, măsuri concrete de uh, reintegrare a uh, infractorilor, dar uh, prin legea 7 per 2003 am adus uh, amendamente codului penal pentru a oferi securități și garanții speciale când discutăm despre uh, deținuții din domeniul criminalității organizate. Astfel am făcut o diferențiere între uh, și o, o diferențiere și o comparație între cei uh, condamnați pentru uh, infracțiuni uh, din domeniul criminalității organizate și cei pentru acte de terorism. Așadar, în uh, Spania avem acum un tribunal special cu competențe în judecarea de cazuri teroriste și din uh, sfera crimei organizate. Sedul este la Madrid și are competențe uh, Uh, la nivelul statului. Este vorba de acel for numit Audenția Național. De asemenea, în ceea ce privește sentințele, uh, avem un magistrat special responsabil de administrarea serviciilor. El e implicat în uh, tratamentul, el, e, el are de-a face, mă scuzați, cu deținuții speciali. E vorba de membrii acestor bande. În rezumat, cred că riscurile pot să fie uh, prezentate în felul următor. Uneori uh, acești deținuți uh, șantajează staful penitenciar sau alți deținuți sau îi recrutează, de asemenea diseminează Uh, criminalitatea în rândul celorlalți deținuți, uh, integrându-i în uh, organizațiile lor. Asta se întâmplă în închisori sau în afara închisorii, când ceilalți deținuți, odată eliberați, se integrează în banda criminală. Sigur că din cauza influenței acestor infractori, ei pot să organizeze și evadări uh, și confruntări uh, cu alte organizații criminale sau uh, acte de vendetă în penitenciar. Sigur că pot încerca și să obțină diferite privilegii în închisoare. avem și riscul uh, ca organizația să uh, își controleze membrii, uh, chit că mare parte din ea e în închisoare. Acest lucru e acut, în special în cazul organizațiilor teroriste. Există deținuți care sunt folosiți pe post de pion pentru a câștiga privilegii în afara închisorii. Vă voi oferi câteva exemple concrete din țara mea. Apoi vom discuta despre terorism în termeni concreți. E foarte important să nu uităm faptul că în țara mea avem terorismul național care a existat și există și care a supraviețuit Acum însă nu mai întreprinde atacuri, dar nu a dispărut în totalitate și în continuare există operatori în închisori. Există linii directoare foarte clare în ceea ce privește tratamentul aplicat acestor deținuți. Am creat o unitate specială care să fie în măsură să intervină în închisori, în cazul în care se ajunge la probleme. Administrația penitenciară uh, intră sub egida administrației internelor, spre spre de alte state unde ține de Ministerul de Justiție. În Spania însă e altfel. Rețelele de informație care există între organizațiile care au eh, persoane în închisoare sunt și ele foarte importante și avem un eh, sistem special de supraveghere. Prin urmare, noi, ce am făcut noi? Noi am uh, început să monitorizăm într-o manieră specială acești uh, deținuți. Avem un dosar exhaustiv pentru fiecare, uh, un dosar care mm, analizează toate situația tuturor persoanelor închise pentru acte de terorism sau de crimă organizată. Acest dosar este foarte important, mai ales în cazul organizațiilor care au uh, Uh, o influență enormă în planul societății și care amenință siguranța societății. Cooperăm într-o manieră specială cu forțele polițienești și cu forțele de securitate și de ordine de peste tot din Spania pentru a obține cât mai multe informații și pentru a ne asigura că administrația penitenciară deține toate informații necesare. Discutând despre programele de intervenție. Noi încercăm să, și de prevenție. Noi încercăm să separăm și să controlăm diferitele organizații reprezentate de acești deținuți în închisoare. Încercăm să îi plasăm pe aceștia în diferite centre. Facem asta pentru a reuși să îmbunătățim șansele de adaptare la condițiile penitenciare și să diminuăm riscul de uh, a reveni la um, activitățile criminale. Avem restricționări de comunicare pentru aceștia, accesul lor la publicații și uh, la conținut uh, IT este redus. și încercăm să-i supraveghem îndeaproape pentru a vedea cu cine socializează, care este rolul lor în grup, care este rolul lor ca persoană de legătură, ce legături au cu celelalte organizații. Încercăm și să limităm uh, uh, timpul liber alocat acestora. Prin urmare, vedeți, avem condiții speciale pentru ei, avem și programe speciale de training. Avem mai bine de 60.000 de deținuți în uh, Spania și este foarte important să avem în vedere faptul că în țara mea avem o administrație penitenciară Um, ce ține de Catalunia. Deci, numărându-o și pe aceasta, uh, pe lângă cei 60.000 de de deținuți, mai avem 10.000 în Catalunia. Statisticile arată că avem 368 de uh, deținuți. V-aș ruga foarte mult să vorbiți mai rar, pentru că urmează un calup dens de informație. Bine. Deci, la ora actuală, am identificat în Spania 368 de deținuți din uh, crimă organizată, 357 bărbați, 11 femei. În ceea ce este țările de origine, majoritatea sunt din uh, Spania, 147, dar 80 din Columbia, 19 din Italia, 17 din Turcia, 10 Venezuela, 5 România, 5 Mexic, 3 Maroc, iar restul sunt din alte grupări mai mici, de alte naționalități. În ceea ce privește sentințele, în mare parte, sentințe sunt de 9, între 9 și 20 de ani, iar uh, faptele sunt trafic de droguri, migrație ilegală, trafic de arme, spălare de bani, uh, traf, uh, furt de vehicule, trafic de copii, Uh, delicte legate de acte de corupție, uh, tranzacții cu materiale radioactive ilegale, prostituție, uh, trafic de opere de artă, de animale protejate, crime la adresa proprietății și au existat și răpiri, dar fără nuanțe politice. În ceea ce privește prevalența infracțiunilor, în mare parte avem probleme în zonele de coastă și apoi, uh, pe măsură ce avansăm uh, uh, în teritoriu, problemele scad. În ceea ce privește terorismul național, avem 554 de deținuți, 468 bărbați, 86 femei. Mare parte din aceștia au, fost, au primit o sentință de mai bine, pentru mai bine de 20 de ani. În ceea ce privește alte grupuri uh, teroriste internaționale, avem uh, deținuți lega, activ, care activează în uh, mișcările jihadiste, 51 de deținuți mai, mai precis. Aceștia sunt, execută sentințe între 9 și 20 de ani. Ceea ce privește țara de origine, persoanele acestea provin din Maroc, Pakistan, Algeria sau Siria, dat fiind relații transfrontaliere și de vecinătate. Dat fiind că trebuie să mă limitez ca timp, vreau să spun că noi am încercat să contracarăm astfel uh, crimă organizată. Până la urmă există puțini uh, deținuți care cauzează incidente în închisori. Am avut de-a face cu o singură evadare în uh, ultimii 21 de ani, iar când vine vorba despre uh, actele de corupție ale stafului penitenciar, totul e la un nivel foarte redus, foarte, foarte redus. De asemenea, au existat puține cazuri de uh, proceduri uh, penale uh, și sentințe uh, la adresa stafului penitenciar. Deci, până la urmă, dimensiunea intervențiilor uh, în scopuri infracționiste în penitenciare este una mult redusă. Au existat și plângeri înregistrate împotriva administrației penitenciare. În ciuda faptului că acești uh, deținuți uh, sunt sprijiniți de niște organizații foarte bogate, Totuși, aceștia adesea se plâng. În ceea ce se integrarea socială, încercăm să facem tot posibilul, dar mulți dintre cei uh, implicați în traficul de droguri, care se află uh, în uh, liberare condiționată, se ajunge la probleme, pentru că ei repetă delictele. Reinserția este o parte a politicii penitenciare. Avem programe speciale de reabilitare. Până la urmă, ideea este că uh, vrem ca sentințele să fie executate până la sfârșit, dar de cealaltă parte este foarte important să încurajăm activități uh, diverse pentru îmbunătățirea uh, ratelor de integrare socială. Când discutăm despre activități teroriste, e foarte clar că uh, important este angajamentul deținuților de a-și abandona practicile. De exemplu, când discutăm despre teroriști închiși în Spania, Aceștia reprezintă clar o amenințare la adresa societății, așa că disciplina penitenciară este foarte importantă. Aceste programe de intervenție uh, Uh, doresc să încurajeze reintegrarea, pașii pozitivi, uh, controlul stafului penitenciar asupra acestora. Vrem să respectăm pe deplin toate regulile. Vrem așadar ca să existe o separare completă de uh, organizația teroristă. Iar în ceea ce privește programele de reinserție, um, Sper că acestea să aibă succes și, dat fiindcă mi-am și depășit puțin timpul, vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule Castillejo. Are acum cuvântul următorul vorbitor, din partea Agenției Europene pentru Drepturi Fundamentale. Și dumnealui are 15 minute la dispoziție, domnul Jonas Grimheden, și după care urmează întrebări și răspunsuri. Mulțumesc frumos! Mă bucur să fiu alături de dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru invitația de a participa la această audiere pe un subiect de atât de mare importanță și în cadrul unei comisii care, uh, ca și noi, consideră că drepturile fundamentale joacă un rol esențial în acest domeniu. Apreciem invitația doamnei președinte Sonia Alfano de a fi observator în cadrul acestei comisii și, uh, și pentru scrisoarea trimisă de domnul Schulz uh, pentru ca FRA să participe la această um, audiere. O să vorbesc despre trei lucruri. Mai întâi despre FRA, ca să știți ce ne suntem și ce facem, apoi despre implicarea noastră în uh, lupta împotriva crimei uh, organizate și apoi uh, despre problema drepturilor fundamentale în relație cu criminalitatea organizată. Mai întâi, FRA. Sediul nostru este în Viena. Sarcina noastră este de a consilia instituțiile europene în ceea ce privește drepturile fundamentale în uh, punerea în aplicare a drepturilor euro- a legislației europene. Apoi, avem, avem un mandat proactiv de a elabora și de a Uh, realiza studii comparative în baza unei abordări uh, socio-juridice în cadrul unui program de 5 ani propus de Comisie și uh, aprobat de Parlament și de Consiliu. Avem și un mandat reactiv, totodată, uh, care poartă adesea numele de uh, avize, prin care, la cererea uneia dintre cele trei instituții europene, de exemplu cu privire la proiecte legislative, dar și uh, cu privire la domenii care nu fac parte din programul de 5 ani al mandatului proactiv, ni se solicită să uh, ne exprimăm opinia. Și aceasta e, acesta este contextul în care FRA participă astăzi la întâlnirea dumneavoastră. Apoi, uh, al doilea punct, ce a făcut uh, agenția noastră uh, cu relevanță pentru criminalitatea organizată. Nimic în cadrul acestui titlu special, dar am acoperit mai multe aspecte care au legătură directă și sunt inter între cu criminalitatea organizată și am să vă dau câteva exemple. Un domeniu ar fi studiile comparative și manualele. Am publicat un raport privind traficul de copii, avem un manual uh, pentru realizarea de um, profiluri uh, um, să vedem când este bine și când nu este bine să folosești um, uh, psihologia uh, criminalistă etnică. Avem de asemenea un document privind accesul la justiție, apoi servicii de, supo- de sprijin pentru victime în cele 27 de state membre plus Croația. Ne concentrăm totodată pe a identifica um, acțiunile care funcționează bine și pe a elabora un set de strategii pentru a vedea ce servicii se pot elabora pe baza acelor modele, acolo unde ele sunt necesare. Totodată, tratarea victimelor este importantă și pentru a asigura dovezi de calitate și înțeleg că acest subiect a fost deja tratat anterior în uh, audierea dumneavoastră. Ne ocupăm și de facilitarea imigrării ilegale în legătură cu un proiect uh, privind uh, cetățenii din țări terțe, în special analizând drepturile migranților în situații neobișnuite iar anul viitor ne vom ocupa printr-un proiect de forme grave de exploatare a muncii. Știu din nou că despre acest subiect s-a vorbit mai devreme în audierea noastră de către reprezentanta OIM. Totodată, Um, ne ocupăm, după cum spun, de eh, emiterea acelor avize reactive. Ne-am ocupat de uh, registrele numelor uh, pasagerilor, un subiect care sunt convins că vă este foarte cunoscut. Un alt aviz emis uh, anul trecut uh, se referea la Ordinul European de uh, Anchetă uh, din perspectiva respectării drepturilor fundamentale în transferul de dovezi. Uh, al treilea uh, subiect de care ne ocupăm este și cu relevanță pentru criminalitatea organizată este schimbul de informații și cooperarea care funcționează, după cum ați auzit de mai multe ori în cadrul acestei uh, agenții, uh, acestei audieri, îmi cer scuze. Colaborăm cu Frontex, uh, ne asigurăm că uh, drepturile fundamentale sunt respectate de agenții VAMAL, de exemplu, pregătind o strategie pentru drepturile fundamentale. Cooperăm și cu CEPOL privind drepturile, în domeniul drepturilor fundamentale în uh, instruirea polițiștilor. Uh, am elaborat chiar un manual de formare. Apoi, o altă cooperare este cu Europol, uh, o cooperare regulată cu Sara, colega care este aici, și cu alți colegi de la Haga pentru a discuta diverse probleme, cum ar fi traficul de persoane, exploatarea în, uh, pentru muncă forțată și protecția datelor. Este un schimb constant, după cum spuneam. Totodată pre, participăm la, uh, cooperarea, um, la cooperare cu agențiile uh, din cadrul JAI, Justiție și Afaceri Interne. În sfârșit, ne ocupăm și de um, înghețarea activelor uh, provenite din uh, criminalitate și sper să continuăm și această colaborare. Trecând la cel de-al treilea punct, drepturile fundamentale și criminalitatea organizată, după cum am spus uh, la început, voi fi foarte succint, și acesta este nucleul activității și a prezentării uh, mele. Importanța drepturilor fundamentale a fost subliniată de mai mulți vorbitori și ea este importantă, desigur, și în abordarea problemei criminalității organizate, dar nu doar a criminalității organizate, ci și a criminalității în general. Este vorba de drepturile celor uh, afectați, dar și un alt element important, uh, drepturile suspecților și ale martorilor. Programul Stockholm, vă, uh, îl cunoașteți desigur, uh, el vorbește despre Europa deschisă și sigură care să servească și să-și protejeze cetățenii. El vorbește despre o Europa a drepturilor, Europa a justiției, iar planul de acțiune subliniază și el importanța drepturilor fundamentale și citez, Uniunea trebuie să reziste tendințele, te, tendințelor de a trata securitatea, justiția și drepturile fundamentale izolat de alte uh, elemente colaterale. Un alt element se referă la jurisprudența uh, de la Luxemburg și de la Strasburg. E vorba de uh, curțile de justiție de acolo și aș sublinia în cadrul acestei jurisprudențe opt domenii cu referire și relevanță clară pentru um, criminalitatea organizată. Dreptul la intimitate, cenzurarea scrisorilor um, deținuților, protecția datelor, uh, condițiile de detenție în carceră, de exemplu, uh, înghețarea și confiscarea activelor, uh, un procese corecte, accesul la un avocat, drepturile victimelor de asemenea. Uh, de exemplu, uh, Tribunalul de la Luxemburg în cazul Pupino, supravegherea și um, folosirea de microfoane pentru ascultarea telefonelor, de exemplu, derogări în, timp, în cazuri de urgență, apoi antiterorism, ambele uh, instanțe uh, au cazuri în acest sens pentru drepturile de apărare și protecția juridică eficientă, uh, Aș putea să intru în detalii cu privire la aceste cazuri, dar uh, sunt cu ochii pe ceas și știu că aveți și alte angajamente, așa că vă rog să îmi permiteți să uh, le rezum pe toate spunând așa. E vorba despre utilizarea proporționată a puterilor pe care le au autoritățile publice astfel încât să nu fie un sistem naiv de uh, drepturi ale suspecților, de exemplu, ci o echilibrare a scopului cu puterea. Am utilizat jurisprudența de la Strasburg și Luxemburg pentru a sublinia uh, sectoarele în care drepturile fundamentale sunt relevante pentru criminalitatea organizată. Există și alte instanțe pe care le folosim pentru analizarea situației juridice. Evident, uh, Comitetul European pentru Prevenirea Torturii, CPT, apoi uh, Manival pentru spălarea de bani, Greco, Anticorupția, Comitetul uh, Națiunilor Unite împotriva Torturii, uh, Uh, Comitetul Națiunilor Unite pentru Drepturi și multe altele, cum ar fi OIM și așa mai departe. Sunt așadar surse de um, uh, texte juridice și de interpretare a drepturilor omului pe care ne bazăm atunci când vrem să analizăm diverse situații. În concluzie, Uh, după cum spuneam, am tratat trei puncte. Uh, FRA, ce am făcut până acum și legătura între criminalitatea organizată și drepturile fundamentale. Principalul mesaj este că drepturile fundamentale fac parte esențială din abordarea credibilă și eficientă a criminalității organizate. Apoi, FRA poate oferi un, uh, informații timpurii își poate aduce aportul timpuriu uh, în urma uh, solicitării unui aviz Atunci când nu avem un mandat proactiv, ni se solicită să comentăm cu privire la proiectele de lege sau la alte documente și în uh, avizele noastre ne bazăm pe jurisprudența și pe expertiza diverselor organisme de uh, monitorizare. Eu cred că oferim o analiză obiectivă și echilibrată a situației uh, prezentate am prezentat o variantă simplificată a jurisprudenței în câteva domenii în care rol, drepturile fundamentale joacă un rol clar și uh, esențial în uh, legătură cu uh, lucrările comisiei dumneavoastră. În încheiere, vă mulțumesc încă o dată pentru că ați uh, ținut seama de drepturile fundamentale în uh, eforturile și în munca dumneavoastră. Vă mulțumesc! Grazie, Sir Grimheden. Grazie al... Mulțumesc, domnule Grimheden. Îi mulțumesc și domnului Castiejo, de asemenea. În primul rând, pentru că ne-ați acceptat invitația și ne-ați prezentat perspectiva dumneavoastră asupra lucrurilor, fiindcă aceasta este esențială uh, pentru ca noi să ne putem îndeplini propriul mandat. Vis-a-vis -vis de ceea ce spunea domnul Iacolino, se aplică exact același lucru. În cadrul uh, acestei secțiuni a lucrărilor noastre am uh, ascultat doi prezentatori și respectăm întru totul drepturile fundamentale ale tuturor oamenilor. Totodată însă trebuie să înțelegem cum putem să facem uz de sistemul penitenciar pentru reeducare. Desigur, vrem să respectăm uh, victimele care au suferit uh, folosind aceleași standarde și totodată să ne asigurăm că infractorii sunt reabilitați. Prin urmare, mulțumesc încă o dată domnului Castieho, care a subliniat nevoia de reeducare a deținuților. Deschid acum dezbaterea. Fiecare vorbitor are două minute la dispoziție. Vă rog să treceți cât mai repede la subiect ca să avem suficient timp pentru a acorda, um, pentru ca și uh, vorbitorii să ne răspundă. Domnule Iacol. Mulțumesc, doamnă președinte. Am auzit doar uh, prima parte uh, intervenției, a prezentării domnului Castiejo și apoi întreaga prezentare a domnului Grimhagen. Uh, dar um, am, uh, am luat în serios ce a spus doamna președinte, așa că o să trec la uh, punct. Nu este niciodată ușor să combin protecția drepturilor omului uh, cu uh, abordarea pe care trebuie să, le, uh, să o ai față de cei care au comis infracțiuni. Este foarte dificil. În Spania și în Italia realitățile sunt diferite, astfel încât problema trebuie tratată în mod corect. Uh, Totodată, protecția drepturilor omului, ale celor investigați și ale victimelor sunt două elemente esențiale. Domnule director, dumneavoastră nu ați făcut o referire la închisoarea de la Severo. Sigur, situația e alta în Regatul Unit, să spunem Danemarca, sau uh, față de Spania trebuie să avem grijă la uh, importanța unei închisori dure, unde uh, infractorii sunt izolați. Cum vi se pare acest uh, regim foarte dur uh, din Italia? Apoi, domnule Grimheden, sunt de acord că în unele circunstanțe, pentru infracțiuni grave, se poate să restricționăm drepturile omului pentru a asigura drepturile cetățenilor de pe stradă. Ce părere aveți despre acest lucru? Președinte, mulțumesc, domnule Iacolina, domnul Newton Dan. Mulțumesc frumos, doamnă președinte, și vreau să mulțumesc uh, ambilor uh, oaspeți. Prezentările au fost foarte interesante și esențiale pentru noi și vă mulțumesc că ați venit de atât de departe ca să fiți alături de noi la Bruxelles. Încep cu um, domnul um, guvernator al um, sistemului penitenciar din Spania. Vreau să vă întreb ce procentaj din uh, deținuți se reformează. Vorbim în special despre criminalitatea organizată, deci ideea că merg la universitate în închisoare și uh, învață noi tehnici este alarmantă. Ce speranță avem să-i reformăm și pe câți îi putem reforma pentru a reduce uh, numărul lor uh, și, prin urmare, această problemă atât de periculoasă? Și în al doilea rând, ce vrea să știe această comisie este cum poate Europa să lupte mai bine împotriva acestor oameni, pentru că aceasta va trebui să fie concluzia noastră anul viitor când va trebui să scriem raportul. Eu mă întreb ce ați considerat noastră în domeniul pe care îl reprezentați că Europa ar putea să facă mai bine. Și dacă dumneavoastră să spuneți, eu n-am ce să spun, sunt doar un responsabil al închisorilor din Spania și nu am ce să zic, vă rugăm să vă deziceți de de acest rol pentru un moment, să ne spuneți ce ați face dumneavoastră pentru a îmbunătăți situația, ce, am, ce să recomandăm noi, așadar. Ar fi foarte util pentru noi. Uh, mă adresez acum expertului uh, în drepturi fundamentale, esențiale pentru civilizația și societatea uh, noastră. Și vă mulțumesc pentru ce ați spus. Întrebarea mea este aceeași. Ce să recomandăm la anul? ce schimbări sunt necesare și dacă vă gândiți că nu aveți de ce să ne răspundeți la această întrebare pentru că lucrați doar într-o agenție, vă rog să, din nou să vă gândiți că sunteți un simplu cetățean cu experiența pe care o aveți și să spuneți ce să facă Europa mai bine. O să vă dau un exemplu pe care l-am auzit săptămâna aceasta de la un polițist care lucrează și pe internet. El spune că în Europa este ilegal să încerci să-i prinzi pe criminal pe internet, pe infractor pe internet. Dacă te in, infiltrezi într-o bandă pe internet și îi uh, stimulezi, îi uh, inciți uh, să, să, să iasă la iveală, atunci le încalci drepturile încalci legea, deci nu ai voie să faci acest lucru. În timp ce în America acest lucru este perfect uh, posibil. Eu cred că ne dezabilităm singuri și sunt multe asemenea exemple în acest, uh, de acest tip. De aceea spun că recomandările noastre ar fi foarte utile pentru noi. Mulțumesc frumos! Mulțumesc, domnule Newton Dan. Doamna Mathieu. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc și invitațiilor pentru intervențiile foarte interesante. Uh, domnule Castiejo, se pare că sistemul penitenciar din Spania este într-adevăr de urmat uh, și de luat ca exemplu în mai multe state membre. În Franța, uh, țara pe care o reprezint, avem cazuri triste. De exemplu, acum vreo 15 ani, un um, deținut organizat din celula sa trafic de cocaină și când a ieșit uh, din închisoare avea un cont în bancă frumușel. Încă ne mai amintim de această afacere și de curând, acum când, uh, deși rețelele de inter, um, sociale pe internet sunt uh, interzise în închisori, am avut surpriza dezagreabilă într-o vizită într-o închisoare să vedem uh, o postare pe internet făcută probabil cu ajutorul unui telefon uh, transmis cumva de un vizitator uh, respectivului deținut, probabil cu ajutorul unui gardian care s-a lăsat corupt. Așadar, acest deținut a transmis un mesaj absolut oribil familiei victimelor. Acest lucru s-a întâmplat acum vreun an sau doi. Sper așadar să nu vă confundați în Spania cu asemenea situații. Însă întrebarea mea e tocmai aceasta. Cum reușiți, și sper că reușiți de fiecare dată, să aveți personal în aceste penitenciare și avocați care să nu fie corupți, ca să spun așa și care își păstrează o etică impecabilă, pentru că în Franța se întâmplă încă, din nefericire, ca personalul din penitenciarele noastre, uneori, nu toți, desigur, dar uneori se lasă corupt. Iar apoi spuneați în intervenția noastră că sunt femei închise pentru criminalitate organizată. Întrebarea mea este aceasta. Ne vrem egalitate pentru tot, pe, peste tot, dar vedem că în justiție, uh, în cazul criminalității organizate, nu se aplică, ceea ce este bine, pentru că sunt atât de puține femei. Și atunci întrebarea mea este de ce sunt mai mult bărbați care sunt implicați și prinși uh, în această um, rețea criminalității organizate. Vis-a-vis -vis de agenția FRA, uh, aveți foarte mult de lucru în domeniul dumneavoastră. Eu lucrez și în Comisia pentru Control Bugetar și în Comisia Libe, deci uh, sunt foarte la curent cu activitatea noastră și nu pot decât să vă doresc succes pentru că aveți foarte multe de făcut. Mulțumesc! Președinta, mulțumesc! Doamna Ayala Sender are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Sus presentación, así como al señor Grimbergen. Mulțumesc. Mulțumesc uh, ambilor invitați, atât domnului Castillejo, cât și domnului uh, Grimheden. Domnule Castiejo, am o întrebare către dumneavoastră. Dumneavoastră vorbeați despre acest proces de învățare. Și, într-adevăr, ani de zile durează până învățăm. Suntem acum în această nouă etapă. Am următoarea întrebare cu privire la Spania. Ideea este că mafioții uh, execută loviturile în alte țări, după care se retrag frumos pe coasta spaniolă și stau cu burta la soare. Și atunci vă întreb, cum putem să luptăm împotriva acestei forme de impunitate? Pentru că am avut boomul imobiliar, uh, ieri s-a discutat, de exemplu, nu doar despre Italia, dar astăzi e vorba și despre Spania. Uh, e vorba de o mașinărie enormă de spălare de bani. Din experiența dumneavoastră, din, vă întreb cu privire la viziunea dumneavoastră, uh, e foarte clar că avem o problemă și cu uh, mafia ca aceasta care se autosustine, practic, prin structurile existente. Și, bineînțeles, dacă tot ați menționat penitenciarul, e clar că trebuie să avem o însoțire specială a acestor oameni. Și atunci se pune problema ce metode de intervenție avem noi. Dumneavoastră menționați rolul administrației penitenciare și, din câte mi-am dat seama, sunteți bine pregătiți, chiar comparativ cu alte state. În ceea ce privește staful responsabil de deținuții speciali sau deținuții periculoși, jihadiști și așa mai departe. E suficient personal sau uh, e nevoie de pregătire uh, specială, de staf adițional uh, și așa mai departe? Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Dias de Mera. Mulțumesc, doamnă președinte. Și mie mi s-au părut foarte interesante aceste două prezentări, așa că mulțumesc mm, foarte mult vorbitorilor. Vreau să uh, păstrez prezentările pentru uzul personal. Uh, la un moment dat eu am fost foarte implicat în combaterea crimei organizate. Acum însă mă axez, uh, vreau să mă axez intervenția mea pe o întrebare specifică și anume, ce se întâmplă cu reproducerea care există în, uh, în uh, centrele penitenciare, unde se copiază, de fapt, structura organizațiilor criminale de afară. În Columbia am avut cazul Escobar. Avem diferite grupări de acest gen și în uh, Mexic, dar ideea este următoarea. De îndată ce acești, aceste grupări au reprezentanți și în închisori, automat se creează o structură fică și uh, sunt penetrate structurile sociale imediat. Așa că, domnule Castillejo, vă întreb pe dumneavoastră, dincolo de instrumentele judiciare pe care le deține administrația penitenciară, mă interesează ce altceva se poate face sau Uh, s-ar putea face, astfel încât să prevenim această copiere a structurilor uh, criminale. Mulțumesc, care cuvântul doamna Borsellino. Mulțumesc. Domnul Iacolino a adresat o întrebare interesantă. Practic, uh, Vorbitorii uh, au menționat deja cele, ce voiam să le, ce, cele pe care voiam să le spun și eu. Avem uh, legea italiană cu um, articolul 41b, care face trimitere uh, specială la deținuții aceștia sensibili. Și adesea acest articol a fost foarte criticat din cauza că încalcă drepturile omului. Uh, E bine, de fapt, noi voiam prin acest articol și prin implementarea lui să nu mai existe acea copiere a forțelor externe în penitenciar. Pentru că există o manipulare în penitenciare de către cei de afară. Ce părere aveți despre acest articol 41b care presupune uh, restricționarea drepturilor anumitor uh, uh, deținuți? Credeți, nu credeți oare că uh, această prevedere ar trebui să fie mai degrabă inclusă în toate legislațiile europene, astfel încât să avem, la final, o lege mai generală, care să reflecte realitatea în toate țările. Mulțumesc. Domnul Ole Schmidt. Mulțumesc, domnule președinte. Am văzut din CV-ul dumneavoastră că Practic provenim uh, de la aceeași universitate, Universitatea din Londra. Salut acest lucru. Întrebarea mea către dumneavoastră este de ordin mai uh, general. Vreau să știu dacă legislația comunitară e una tratată în mod proporționat. Dumneavoastră ați menționat acordul PNR cu registrul cu numele pasagerilor și am avut mari dificultăți pe acest dosar în această instituție. Mă interesează dacă e o legislație proporțională sau nu. La ora actuală discutăm și despre acordul SWIFT. E vorba despre transportul de date bancare către SUA. Potrivit uh, acordurilor uh, existente, e vorba de niște acorduri foarte importante și până la urmă e vorba de integritatea personală, nu e vorba de integritatea infractorilor, e vorba de integritatea oamenilor cinstiți. Și vreau să vă întreb, oare merită efortul? E o întrebare de ordin general. E proporțională maniera în care uh, abordăm noi subiectul la nivel legislativ în Europa? Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Imenez Beseril, două minute. Buenos días, quería agradecer la presencia al señor Juste, también al señor... Bună dimineața, mulțumesc foarte mult uh, celor doi invitați pentru prezentări. Apreciez foarte mult uh, ce s-a spus. Uh, ați vorbit deja despre victimele criminalității. Adesea se uită despre chestiunea victimelor în Parlament uh, și sunt uitate. De curând am uh, votat uh, un regulament privind victimele și am înaintat, am făcut pași mari în ceea ce privește uh, metodele de sprijin a victimelor, toate acestea sunt chestiuni foarte importante. Vreau să adresez uh, o, o întrebare. După părerea dumneavoastră, domnule Grimheden, uh, activitatea noastră va, va ajuta pe cetățeni să cadă într-un sistem uh, judiciar uh, puternic și adevărat care să-i apere într-adevăr, care lipsește adesea. Mă leg aici de ce au uh, întrebat uh, antevorbitorii mei. Considerați că treptat victimele își pierd încrederea că um, infractorii, criminalii își uh, vor ispăși pedepsa. Eu, um, eu, în ceea ce privește Japonia, unde există în continuare pedepsa cu moartea, am, vreau să vă spun că am luptat împotriva pedepsei cu moartea Um, întotdeauna. Cred că victimele au nevoie să știe că și să creadă că infractorul, criminalul își va ispăși întreaga pedeapsă. Dacă victimele nu cred că persoana va rămâne în, după gratii, atunci ceva nu merge bine. Uh, cum rămâne cu uh, hotărârea de la, Stra- de la Curții la Strasburg împotriva teroristului spaniol? I s-au dat 3.000 uh, de ani pentru 12 capete de acuzare. Și uh, e vorba de o persoană de, de persoane de 20 de ani care cereau și iată, se dă o pedapsă. Se dă această pedapsă. Dacă victimele pierd încrederea în sistemul sentințelor, atunci uh, vor striga sus și tare că trebuie să se facă ceva în ce se poate face la nivel înalt pentru ca victimele să aibă încredere că persoanele vinovate își vor ispăși pedepsa pe de întregul. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Ați dat un exemplu grăitor în care victimele devin călăi și invers. Un... Eu uh, vă înțeleg poziția. Dacă dorim să garantăm sprijinul cuvenit victimelor și uh, dorim să le dăm uh, încrederea uh, în sistemul judiciar, trebuie să ne asigurăm că sentințele sunt ispășite pe de întregul. Noi, în Italia, spunem că um, familiile nu vor vedea niciodată uh, um, criminali ieșind din închisoare, fiindcă este vorba de închisoare pe viață. Domnule Castiliejo, în uh, Spania rețelele mafiote sunt uh, în Italia uh, în țara dumneavoastră, dumneavoastră ați reușit să arestați foarte mulți mafioți. Iar în Italia, după cum știți, rețelele mafiote sunt bine rădăcinate. A, în închisorile din Spania există un număr mare de membrii ai mafiei. Uh, au fost interceptate convorbiri telefonice ale mafiei, unde se spunea că ei preferă să ispășească pedepse de, cu închisoarea în Spania, fiindcă acolo închisorile sunt ca hoteluri de lux. Un cap mafiot din Columbia a fost a, arestat de câteva ori în Spania și uh, și-a continuat foarte bine activitatea. Și um, alți uh, lideri ai rețelelor mafiote din uh, Italia, Nedrangheta, care își continua afacerile ne- din uh, din închisoare între 96 și 2004, iar în momentul în care i s-au uh, interceptat uh, telefoanele, am auzit uh, din gura lui că închisorile în Spania sunt hoteluri de 5 stele și că a putut să-și uh, continue treaba nestingherit. E clar că din închisoare el uh, a condus în continuare traficul de droguri și contrabanda cu arme și a dat ordin să fie omorâți anumiți oameni, a dat ordine în continuare oamenilor care îi duceau mai departe activitățile mafiote. Ce părere aveți dumneavoastră? S-au luat măsuri necesare în ultimii ani pentru a întări uh, securitatea în închisoare? Uh, domnul Grimhiden a um, reluat cele spuse de doamna Borsellino. Ce părere aveți despre legea 41B și uh, regimul uh, aspru din închisoare? Uh, Uneori noi eh, trebuie să transmitem mesajul foarte clar că nu este vorba despre tortură aici. Eu am vizitat foarte multe închisori din Italia, o închisoare din Parma, marța trecută, unde mulți mafioți din eh, Camora, Cozanosa și Ndrangheta sunt eh, deținuți am vizitat și regimul de închisoare normal și regimul 41B. Chiar și în celulele normale sunt uh, încălcate drepturile omului, acestea sunt uh, prea uh, înghesuite și sunt prea mulți deținuți, nu, nu există loc suficient. Uneori uh, aceștia mai ies din celulă să facă duș la câteva 3-4 zile dar uh, asta în celulele normale, iar în, cel, în celulele de tip 41B ce se întâmplă? Bineînțeles, se, dorește uh, să existe întotdeauna condiții aproape de lux, de sau se doresc uh, celule unice pentru ca um, criminalii să nu mai poată să întrețină relații cu exteriorul, să nu discute cu nimeni, mai ales pentru capii mafiei. Ce părere aveți dumneavoastră? Ave, avem uh, structura normală și regimul normal al celulelor unde uh, drepturile omului sunt călcate în picioare și regimul 41B, uh, fiindcă se încearcă încetarea contactului uh, dintre aceste persoane și exteriorul, iar astfel le dăm un regim de hotel de uh, 5 stele. Acolo, în 41b, drepturile omului sunt la rang înalt. Aceste două regimuri se bat cap în cap. Domnule Casiliejo, după care eh, domnul eh, Grimheden. 5 minute fiecare. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Domnul Iacolino a întrebat cum se, poate, se pot împăca drepturile omului cu condițiile penitenciare. Vorbim despre celule de 11 metri pătrați. Aceasta este suprafața standard a celulelor din Spania. Asta înseamnă pentru dumneavoastră un hotel de 5 stele? Poate. Unii însă spun că această suprafață este inumană, că o asemuiesc unor lagăre de concentrare. E greu totuși să avem o părere obiectivă, o cale de în mijloc. Închisoarea este într-adevăr dură, iar regimul mai dur este impus criminalilor periculoși care au primit această sentință în instanță în conformitate cu statul de drept. Eu pot să vă spun că respectăm uh, litera legii. Domnul Newton Dunn a spus că nu știu cât la sută din uh, deniți, deținuți uh, nu recidivează. Acest lucru depinde. Depinde de, și de vârstă. Cei care uh, este în închisoare la o vârstă mai înaintată, nu mai recidivează spre deosebire de tineri care au o tendință mai pronunțată să facă acest lucru. Teroriștii, de pildă, nu recidivează în general, ceea ce nu înseamnă că au uh, fost reabilitați, ci înseamnă pur și simplu că organizația teroristă nu-i mai folosește din motive operaționale. Uh, dar există în continuare solidaritate psihologică față de organizația mamă. M-ați uh, rugat uh, să să vă vorbesc uh, prin prisma experienței mele. M-ați întrebat dacă criminalitatea rămâne între zidurile închisorii și nu se răspândește în afară. Pentru asta e nevoie de comunicare la nivel interpenitenciar pentru a putea pentru a putea opri eh, crimele cele mai eh, grave și mai agresive. Cooperarea internațională joacă un rol crucial pentru a putea să luptăm în mod eficient împotriva crimelor grave care capătă un caracter transfrontalier. Noi dorim ca criminalii, infractorii să rămână după gratii și să nu reușească să-și întindă tentaculele în afară. Doamna Mathieu, m-ați întrebat cum reușim să menținem moralul ridicat în rândul uh, angajaților penitenciarului. Avem uh, probleme, cum v-am spus, și de corupție. V-am dat unele exemple. Bineînțeles, din când în când uh, sunt introduse în, pe, în celule, le se dau deținuților ilegal telefoane mobile. Am uh, instalat telefoane fixe în uh, uh, închisori, dar bineînțeles că nu dorim să le permitem criminalilor să-și continue operațiunile ilegale din închisor, închisoare. Dar uneori se întâmplă tot soiul de lucruri și corupția se infiltrează. Dar acestea nu sunt incidente frecvente, ci din potrivă. Am suferit uh, de flagelul terorismului, uh, influenței acestora în unele penitenciare, dar acum cred că situația se îmbunătățește și angajații devin din ce în ce mai imuni. Ați vorbit despre numărul uh, disproporționat de bărbați angajați, de bărbați uh, în închisori, de numărul de deținuți. Acesta este procentul uh, pe sexe. Numărul de deținuți de sex femeiesc este mai redus. Iar în ceea ce privește terorismul de tip jihad, și numărul de deținuți în închisori, ce pot să vă spun? Fanaticii uh, jihad uh, exploatează femeile, dar nu le folosesc în operațiunile lor neapărat. Doamna Ayala Sender a vorbit despre Costa del Sol, spunând că este un adăpost pentru mafioți. E limpede că există avem propriile noastre rețele locale de droguri în uh, mafia locală din regiunea Galicia. Da, de-a lungul timpului, uh, capii acestor rețele mafiote au uh, petrecut ani buni în închisoare, dar asta nu înseamnă că au agățat firma în cui. Noi am încercat să combatem cu toate forțele aceste rețele, am instituit programe pentru a ne asigura că putem să ne folosim toate resursele la nivelul personalului și așa mai departe. Ne bazăm foarte mult și pe ponturi pe care le primim de la cetățeni, mai ales pentru, mai ales în cazul contrabandiștilor din Galicia. și foarte mulți uh, și-au pus pielea la bătaie și ne-au ajutat. În ceea ce privește resursele, avem 60.000 de prizonieri și 25.000 de angajați personalul nostru penitenciar. În ceea ce privește experiența noastră cu infractorii criminali teroriști, aceasta ne-a învățat că e nevoie de personal suficient pentru a asigura siguranța și securitatea din păcate, nu pot să răspund tuturor întrebărilor adresate, dar aș dori să vă spun că există legislație care să protejeze victimele încă din 2003. Membrii eh, rețelelor teroriste trebuie să ceară iertare victimelor, să primească iertarea din partea victimelor pentru a obține eliberare înainte de termen eh, pe bună purtare uh, și așa mai departe, pentru a evalua în, uh, pe de întregul efectul crimelor lor. Doamna Alfano a adresat uh, o întrebare despre penitenciarul Baldimoro, care nu este o, o închisoare prea blândă. Majoritatea deținuților italieni eh, solicită aplicarea Convenției de la Strasburg pentru a fi eh, repatriați. Garanțiile acestei legislații sunt unice e și eh, nu au precedent. Această legislație a fost promulgată în 1968 și oferă o serie de garanții, iar garanțiile trebuie menținute. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule Castiliejo. Cred că ați putea să ne răspundeți și în scris, fiindcă nu am reușit astăzi să acoperim toate întrebările adresate, sigur, fără nicio problemă. Mulțumesc foarte mult. Thank you very much. Nu. O să Vă vorbesc uh, rapid, fiindcă este vorba despre uh, încredere, credibilitate, dar am, am 5 uh, minute, deci pot să vorbesc pe larg. Am, mi s-au adresat 5 întrebări, deci o să răspund fiecarea un minut. Domnule Iacolino, dumneavoastră ați vorbit despre închisori supraaglomerate, iar la nivel general se vorbește despre credibilitate și demnitate tratamentul uh, din penitenciar nu reprezintă pedeapsa în sine, ci durata sentinței reprezintă pedeapsa în sine. Dacă nu, se neces- dacă nu este necesar un tratament mai dur din motive de securitate, în, în uh, contextul discuției despre drepturile omului, nu văd de ce un tratament neuman ar trebui să fie de dorit, iar supraaglomerarea penitenciarilor este într-adevăr o problemă. O să mai revin la acest subiect. Aș dori să răspund doamnei Borsellino și doamnei Alfano în același timp. Nu este de competența mea, dat fiind că vin din nordul Europei, să vă vorbesc despre legislația din Italia, iar, articol 4, iar despre articol 41b nu știu foarte multe, nu pot să vă vorbesc aici cu, dându-vă foarte multe amănunte, dar aici aș dori să mă refer la răspunsul dat anterior. Uh, sistemul judiciar, sistemul penitenciar nu ar trebui să stârnească animozitate, nu ar trebui să îi înrăiască pe criminali în închisoare, iar încrederea și credibilitatea la care m-am referit mai devreme trebuie să se oglindească și în sistemul penitenciar. Securitatea joacă un rol foarte important, dar trebuie să fie echilibrată cu o abordare umană pentru a arăta că statul uh, se ridică deasupra um, tratament, tratamentului și uh, comportamentului violent care caracterizează infracțiunile și crimele. Aș dori să spun uh, cu alte cuvinte că este foarte important să ne asigurăm că uh, închisorile nu sunt hoteluri de 5 stele, dar pe de altă parte, și pe de altă parte este contraproductiv să creăm o atmosferă care nu face decât să înrăiască, să înrăiască pe deținuți. Domnule Newton Dunn, vă mulțumesc că m-ați descătușat. Uh, dacă uh, Acum sunt mai puțin încătușat, fiindcă directorul nu este alături de mine și, după cum ați spus, uh, sunt, contextul uh, alma mater îmi permitea să vorbesc mult mai uh, pe șleau. Acum, uh, răspundându-vă la nivel general, sper că să se înceapă de la o bază a drepturilor omului, când vorbim despre credibilitate și demnitate, credibilitatea sistemului judiciar. Vă dau un exemplu concret, dar banal. Combaterea criminalității Uh, mai degrabă ar putea, ar putea să vorbim de, decât despre combaterea combatere, despre soluționarea problemei, ca să nu avem un limbaj așa militarist. O să vorbesc acum uh, la nivel european că trebuie să dăm uh, dovadă, să fim noi un exemplu la nivel intern și extern. momentul în care răspândim uh, filosofia drepturilor omului în afara Uniunii Europene, trebuie să ne asigurăm că noi, la noi acasă, avem un sistem care funcționează bine. Excluziunea socială intră aici în discuție. Acum câțiva ani am uh, desfășurat un studiu în, în Spania, Marea Britanie și Franța și vă închipuiți de ce am ales aceste țări. Era vorba despre activități teroriste. Am interve, intervievat uh, școlari, un număr de școlari, pentru a vedea care sunt părerile lor uh, cu privire la violență. S-a făcut o legătură foarte clară între excluziunea socială la nivel simplist, uh, cu o tendință, o precădere către violență. Chiar și în această fază incipientă, atât de devreme, se făcea o legătură foarte clară între aceste lucruri. Nu neapărat între imigranți și violență, ci între cei excluși, cei marginalizați și violență. Acest lucru poate fi extrapolat la nivel înalt în momentul în care analizăm situația deținuților și a infractorilor, a criminalilor. În cele din urmă, acum, dacă îmi permiteți, aș dori să vă spun că trebuie să să analizăm critic sistemele noastre. Nu putem spune că la nivel național totul merge strună și nu este loc de mai bine. Uh, nu putem să spunem că și dacă Uniunea Europeană face presiune asupra noastră, noi nu ne putem schimba modelul național, fiindcă este modelul nostru istoric. Trebuie să avem această atitudine critică asupra sa. Ați vorbit și despre uh, despre încarcerare, este, este nevoie de drepturile Uh, omului și acolo, chiar dacă nimeni nu privește această situație cu naivitate, nimeni nu-și închipuie că uh, drepturile omului trebuie duse până în pânzele albe, este vorba despre uh, este vorba despre încarcerarea, despre carcere, folosirea carcelelor, dar trebuie să se ține cont și de drepturile omului în acest context. context. Cred că mm, dacă mai permiteți încă un minut, doamna președinte, aș dori să-i spun uh, prieten, prietenului Ule să-i vorbesc despre sistemul de uh, registrul de date a pasagerilor. Uh, nu vreau să intru în foarte multe detalii, dar eficiența este la fel de importantă ca proporționalitatea. Acest registru este eficient sau oare cei pe care sperăm noi să-i prindem prin acest registru al numelor pasagerilor îl cunosc foarte bine și știu cum să le evite. Iar proporționalitatea, vă dau un exemplu concret. Uh, în avizul nostru cu privire la controlele de securitate, așa cum s-a făcut și în urmate rânduri, este clar că nu trebuie neapărat uh, să-i vezi uh, formele și trupul gol unui om, ci este um, Uh, suficient un control mai superficial. Uh, doamna Jimenez, îmi cer scuze că nu vă pronunț tot numele de familie. Am avut uh, plăcerea, am avut o, o experiență interesantă în închisorile din lumea întreagă în, la nivel profesional, <laughs> nu client al închisorilor. Sistemul este complex, este nevoie de uh, Uh, introducerea unui echilibru, așa cum s-au lucrurile și pentru victime, mai ales pentru victime, pentru ca victimele să poată avea încredere. Acestea trebuie să fie informate, trebuie să fie implicate, trebuie să li se dea un, uh, un cadru temporal uh, clar, să nu primească verdictul după 10 ani și să li se dea atenție la nivel financiar, la nivel procedural, de către stat. Trebuie să li se dea atenție de către stat victimelor bineînțeles, și suspecților și criminalilor, dar când alocăm bugetul de stat, trebuie să ne dăm seama că există o disproporție față de sumele alocate pentru victime. Vă mulțumesc foarte mult uh, pentru atenția acordată directivei cu privire la victime în Parlamentul European. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule Grimheden. Mulțumesc uh, domnului Castiliejo pentru um, timpul alocat pentru prezența dumneavoastră aici, la comisia noastră, și pentru faptul că ne-ați răspuns la întrebări. Domnule Grimhead, dacă doriți dumneavoastră, ați putea să veniți în Italia să vedeți, să vedeți cum arată Uh, penitenciarele noastre înalt securizate și să vedeți care sunt diferențele cu alte nivel de securitate. Îmi uh, cer scuze că v-am presat puțin cu timpul, uh, am încercat să ne respectăm programul. Vă mulțumesc foarte mult tuturor. Dacă dorește cineva să ia cuvântul la diverse, nu, atunci pe data de 17 septembrie o să ne întâlnim de la 3 la 6 jumătate și după aceea pe 18 septembrie de la 9 la 12 jumătate și de la 15 la 18.30 și ne vom întâlni în, luna septembrie și nu uitați că săptămâna viitoare avem delegație în Serbia, trebuie să părăsim sala acum, fiindcă se vor întâlni coordonatorii cu ușile închise. Deci asistenții, consilierii eh, și pot să rămână.